Hallo, guten Tag. Ich eröffne die Sitzung. Gibt es irgendwelche Gegensätze? Bună ziua, dragi colegi. Propun să începem reuniunea. Are cineva obiecții la ordinea de zi? Se pare că nu. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 26-27 octombrie. Dacă Dorește cineva să se modifice acest proces verbal? Vă rog să o faceți până la sfârșitul reuniunii. Dacă nu, vom considera acest proces verbal uh, adoptat. Ședința noastră este transmisă pe internet, deci vă rog să vă comportați uh, civilizat. Vom avea interpretare din bulgară, cehă, estonă, malteză, portugheză, suedeză, letonă, lituaniană, limbi pe care le puteți vorbi, însă uh, și olandeză, fără însă să fie uh, să avem interpretare înspre olandeză. Punctul 4 de pe ordinea de zi, dimensiunea culturală a acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Convenția UNESCO din 2004 și uh, Tratatul de la Lisabona fac trimitere la uh, Um, diversitatea culturală. E o dimensiune care a fost uh, introdusă în toate domeniile și în toate politicile de către uh, Uniunea Europeană sau în orice, caz, uh, în orice caz acesta este obiectivul nostru. Considerăm și că instituirea Serviciului pentru Acțiunea Externă ar fi momentul potrivit ca să introducem această dimensiune politicile europene. Noi uh, considerăm că înființarea Serviciului de Acțiune Externă, încă o dată, ar fi momentul cel mai potrivit pentru a examina dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene și, deci, Comisia noastră a decis să aibă un raport din proprie inițiativă și doamna Șache a fost numită raportor. nein, am 9. Dezember. În 9 decembrie uh, doream să fie termenul de depunere a amendamentelor, însă dacă uh, observăm că sunt înaintate prea multe amendamente și că suntem copleșiți, Uh, putem să discutăm uh, acest subiect uh, mai târziu, pentru că nu are rost să ne privim. Serviciul de acțiune externă nu e încă în curs de creare și deci putem amâna acest subiect pe luna ianuarie. Aș dori da, acum să dau cuvântul doamnei Șache. O rog să ne prezinte raportul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această prezentare tot cuprinzătoare uh, al a acestui subiect foarte important. Aș dori să mulțumesc colegilor, uh, dar și tuturor uh, părților implicate, reprezentanții ONG-urilor, comisiei și care și-au adus contribuția la, acest, la această primă versiune a raportului. E un subiect, într-adevăr, foarte important, acum că e înființat Serviciul pentru Acțiune Externă nu uh, s-au făcut propuneri concrete pentru felul în care cultura sau comisia noastră uh, pot într-adevăr uh, să-și aducă o contribuție foarte importantă la diversitatea și identitatea europeană. Trebuie să vedem cum putem să ne îmbunătățim eforturile pentru ca cultura să figureze în toate domeniile și politicile ale Uniunii Europene. În domeniul bugetar, având în vedere că programele culturale Uh, fac parte din mai multe programe europene, ne aflăm în uh, situația fericită să nu trebuiască să solicităm mai multe fonduri, ci să uh, fim mai chipzuiți, să fim mai eficienți în legătură cu programele existente și cu fondurile pe care le avem deja la dispoziție. Aș dori să mă refer doar la câteva elemente din acest raport a fost foarte greu să includem toate subiectele pe care am fi dorit să le discutăm într-o primă uh, variantă și de aceea mi-aș dori ca colegii să contribuie prin uh, cât mai multe amendamente, pentru că astfel uh, raportul ar fi îmbunătățit uh, dacă consideră necesar. Când ne gândim la uh, programe culturale și politici europene, putem face diferența între două moduri în care programele culturale pot juca un rol. Pe de o parte, programele de care ne ocupăm noi la comisia noastră, programele media, uh, de uh, formare, programele de patrimoniu și programele artistice care acordă importanță mass mediei, artelor, uh, învățământului în mod intrinsect. intrinsec. Pe de altă parte, cultura e din ce în ce văzută ca un vehicul sau un, insti- un instrument pentru a crea relații între persoane dintre, din țări diferite, dar și uh, pentru uh, stimularea dezvoltării a participării, libertății de exprimare și a construirii păcii după conflicte. Sunt programe care pot uh, aduce valoare adăugată, dar care au și un potențial economic. Mă refer la valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană ar putea o dobândi uh, după o mai bună coordonare a uh, politicilor externe, atrăgând, bineînțeles, investiții, atrăgând turiști cât mai mulți. Deci, iată, încă un domeniu cu potențial. Așa cum am spus înainte, deocamdată programele care se referă la dimensiunile culturale sunt uh, fărâmițate, sunt fragmentate și uh, se împletesc cu alte politici din Uniunea Europeană. De exemplu, există, există fonduri culturale și există fonduri specific culturale în uh, programele europene de parteneriat cu țările ACP, parteneriatul oriental și așa mai departe, dar nu avem o uh, abordare strategică, coordonată și ea ar trebui să facă obiectul atenției noastre. În această comisie, noi înțelegem care este valoarea programelor culturale, e, si, e sigur, însă eu aș dori să vedem cum Serviciul pentru Acțiune Externă ar putea aborda această chestiune, pentru că trebuie să înțeleagă cât de acest serviciu, cât de urgentă uh, Uh, e această chestiune. Și mi se pare destul de ciudat faptul că Serviciul pentru Acțiune Externă nu a privit lucrurile și din perspectiva noastră, pentru că dacă ne uităm la lumea, uh, la planetă, uh, alți actori precum China, Statele Unite, dar și NATO folosesc tot mai mult programele culturale prin diplomație culturală, dar și prin programe pentru dezvoltare și pentru drepturile omului, pentru a Uh, împărtăși aceste valori culturale. Uniunea Europeană nu poate să rămână în urmă și trebuie să acționeze ca un actor la nivel mondial. În această funcție putem folosi bune practici uh, folosite în statele membre, deci nu uh, uh, o luăm de la zero, trebuie să folosim uh, cele mai bune practici și să le coordonăm cât mai bine și trebuie să ne mai asigurăm și că nu Uh, ajungem la o cultură unică europeană, ci că folosim uh, diversitatea culturală și bogăția culturală a Europei în modul cel mai optim cu putință. În uh, domeniile pe care le-am abordat în comisia noastră, dar și în general, constatăm că noile mass media au un rol foarte important în domeniul cultural și este o ocazie pentru noi pentru a uh, disemina această uh, conținut cultural pe distanțe cât mai mare, deci trebuie să vedem cum noile mijloace de informare în masă influențează conținutul cultural european și cum putem facilita prin european acest proces, dar și prin alte moduri. De asemenea, trebuie să ne uh, uităm și la latura digitală a programelor culturale. Deci, la aș dori să lansez un apel să avem o strategie mai bine coordonată și mai coerentă care să țină cont de bogățiile noastre foarte uh, diverse de programele foarte interesante pe care le folosim. Așa cum am spus, cultură, educație, mass media, folosirea intrinsecă, dar și faptul că cultura poate să-și aducă contribuția la politicile de dezvoltare și de drepturile omului. Uh, mă opresc aici și îi rog pe colegi să intervină pentru că uh, cu, uh, sunt nerăbdătoare să includ sugestiile dumneavoastră în raport. Mulțumesc, spune președinta. Nu a cerut nimeni cuvântul, observ, deci o să fac eu câteva observații.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 audio, audiovizuale în lumea noastră, nu doar internetul. Sigur că internetul face parte din tehnologia actuală. Aș dori ca la pagina 20, unde se vorbește despre faptul că a fost adoptat de către comisie o, o carte verde Eh, aș dori să subliniez că acesta este un punct foarte important și eh, formularea nu este cea mai fericită atunci când se vorbește de diplomația eh, numerică. nu este bine să folosim acest termen vorbind despre participare mondială, ci mai degrabă ar trebui să vorbim despre responsabilitate. Raportorul amintește Convenția UNESCO. Într-adevăr, aceasta încearcă să îmbunătățească lucrurile așa cum vrem să o facem și noi. Trebuie să atragem atenția asupra acestei convenții UNESCO și în același timp trebuie să ne întrebăm dacă ea este luată în serios. Mai am și alte observații, dar am să dau cuvântul și celorlalți membri. De asemenea, nu trebuie să vorbim de program, ci mai degrabă de acțiuni. Poate că ar trebui să ne punem de acord în ceea ce privește formulările care apar aici. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc doamnei raportor pentru propunerile făcute și mulțumesc, domnule președinte, pentru observațiile făcute. și eu aș dori să revin la punctul 20 dacă este uh, vorba să formulăm un concept sau o uh, strategie, cred că uh, raportorul este cel care trebuie să facă propunerea, iar comisia este cea care trebuie să definească strategia. Elementul esențial al unei politici axate pe acțiunile exterioare, trebuie să pună accentul pe programe, acțiuni, inițiative desfășurate deja în cadrul acțiunii externe care se referă la cultură. Nu, nu e cazul să reinventăm roata, ci pur și simplu să vedem care sunt activități, activitățile culturale desfășurate în, desfășurate în țările membre pentru a nu suprapune, a nu dubla asemenea acțiuni. De asemenea, la pagina 11 se vorbește despre o reformă, dar nu trebuie să interpretăm greșit Cred că formularea ar trebui să fie mai precisă. Mai există și alte puncte la care aș dori să mă refer. Dar am vrut să fac întâi aceste observații pentru că uh, nu cred că vom reuși să încheiem uh, discuția până la Crăciun. Cred că raportorul și uh, raportorii din umbră trebuie să se întâlnească încă o dată înainte de Crăciun. Thank you very much. Uh, well, I would like to start by thanking uh... Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau uh, în primul rând să-i <clears throat> mulțumesc colegii noastre, Maița Șache, care a coordonat în um, lucrul acest dosar Sigur că avem uh, diverse propuneri și uh, puncte de vedere diverse la care putem uh, lucra în continuare, dar am să mă concentrez asupra câteva aspecte care pot fi un pic dezvoltate în cadrul documentului. Cred că, în mod tradițional, factorul cultural în serviciile diplomatice ale statelor membre au existat, a existat de uh, generații întregi, a existat întotdeauna un export, o unitate de exporturi culturale în fiecare dintre cele 27 de state membre. Cultura a fost utilizată de guverne ca o manieră de a exporta identitate franceză, portugheză și așa mai departe. tradiția literară spaniolă sau tradiția literară germană și așa mai departe, prin intermediul unor servicii pe care le cunoaștem. Institutul Cervantes, Institutul Goethe și așa mai departe. Cred că avem ocazia prin acest serviciu european de acțiune externă să facem ceva mult mai original, să mergem un pas mai departe față de rolul tradițional al culturii în uh, serviciile uh, diplomatice. Acest serviciu poate să mm, vorbească pe două voci. Ar putea nu numai să exporte, ci și să importe cultură. Cred că acest lucru merge pe linia comentariilor uh, doamnei președinte, pentru că nu trebuie să vedem uh, Europa ca pe un jucător global, ci, pe ca, un, ci ca pe un jucător cu responsabilități la nivel uh, global. Exportăm uh, valori și uh, exportăm valori acolo unde avem interesul să o facem, dar și primim din, din zonele în care activăm. Și cred că aceasta este o componentă care poate fi dezvoltată mai mult. Poate că raportul ar putea pune uh, Uh, accentul pe faptul că uh, persoana însărcinată, atașatul cultural din reprezentanțele noastre în străinătate, trebuie să fie nu numai un difuzor, dar și o antenă care să primească, să recepteze și să transmită în Europa informații despre tradițiile culturale ale altor locuri. Cred că toată lumea a înțeles încotro și cred că e nevoie să dezvoltăm această idee, să facem mai mult pentru a da o dimensiune culturală serviciului de acțiune externă. Ca să, nu, uh, ca să facem ceva diferit față de ceea ce s-a făcut până acum. Mulțumesc. Doamna Verhoeven cere cuvântul. Da, doar un scurt comentariu, dacă îmi permiteți. Eu îndrăgesc uh, internetul, sunt foarte apropiată acestui mediu, dar și cred că el ar trebui să nu fie neglijat. Să nu uităm că diversitate culturală înseamnă diverse tipuri și mijloace prin care diplomația poate fi uh, promovată. Mm, cred că mm, prea mult se bazează uh, în prezent lumea pe internet uh, și cred că e foarte important să E foarte important ca acest serviciu comun european să distribuie, să disemineze informații privind uh, diversitatea culturală a Europei. Nu cred că mai că este nevoie de uh, uniformizare în această reprezentare uh, externă a Europei. Ceea ce face Europa bogată este diversitatea ei culturală. Și acest lucru trebuie să reiasă clar din document. Mulțumesc! Da, aș mai adăuga și eu ceva. La punctul 28 e vorba de mm, o strategie pentru promovarea internațională a activităților și programelor culturale europene. Cred că ar trebui să fim puțin mai, uh, mai concentrați, mai focalizați, să modificăm acest uh, articol în sensul celor spuse de domnul Fleckenstein, să avem ținte obiective. În, în iunie anul acesta am participat la o conferință pe această temă și acolo erau reprezentate institutele culturale ale uh, Europei. Le cunoașteți Goethe, Cervantes, British Council, Alliance Française, Institutul francez și toate celelalte care sunt pregătite să lucreze împreună în cadrul unei asocieri europene. Deci sunt de acord cu colegul uh, nostru. Iar la punctul 5 se vorbește despre cooperarea dintre sectorul public și cel privat în ceea ce privește aspectele culturale. Ce spuneți de importanța societății civile. Cred că nu trebuie trecută cu vederea. Avem o bază bună de pornire. Cred că trebuie o structură puțin mai uh, bună și obiective mai uh, concentrate, mai bine alese. Sunt de acord cu domnul uh, Frankenstein, trebuie să spunem Comisie uh, în ce direcție vor, vrem să uh, mergem de acum încolo și trebuie să nu așteptăm uh, să ia comisia inițiativa. Cred că am pierde astfel o, o șansă de a da instrucțiuni și de a dicta anumite acțiuni. Acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc și bună ziua tuturor. În primul rând, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a uh, împărtăși cu dumneavoastră niște gânduri. Cred că am să mă refer la trei chestiuni. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru textul deja elaborat. În mare măsură, din uh, punctul nostru de vedere, împărtășim evaluarea progreselor înregistrate și acest lucru reiese clar din text. Ne aduce aminte de adoptarea agendei europene a culturii în 2007 și vedem că s-a urmărit foarte bine s-au urmărit foarte bine obiectivele de implementare a acelei agende culturale între timp. Există câteva legături utile în raport cu propuneri concrete, precum construirea de capacități, rolul societății civile și aici și noi suntem uh, răbdători să investim. În al doilea rând, împărtășim analiza provocărilor care sunt destul de numeroase în acest uh, domeniu. Raportarea uh, observă o mare parte dintre aceste provocări, E nevoie de aceea de o colaborare mai strânsă între instituții și uh, societatea uh, civilă, pentru că se vorbește foarte adesea de fragmentarea instrumentelor și uh, aici este nevoie de coerență, deci de investiții. Se vorbește de programe și la acest lucru vom lucra împreună în anii următori. Iar ultimul comentariu în această etapă ar fi referitor la concluzia raportului, acea idee a unei Europe mari, un, un brand european, marca europeană care, uh, pe care Comisia o uh, explorează. E vorba de o Europa creativă, o Europa unită în diversitate, e vorba de o Europa cu responsabilități la nivel global și în acest cadru se pot încadra foarte multe programe și acțiuni. Pentru a construi acest, această marcă, nu în detrimentul uh, tradițiilor naționale ale statelor membre, așa cum a subliniat uh, Uh, și raportoare. Deja există acest uh, uh umbrela unic uh, în care, sub care instituțiile culturale europene sunt gata să colaboreze. Mulțumesc! Ähm, anschließend an die Ausführungen meiner Kollegen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Aș dori să adaug la cele spuse de colega mea faptul că la rândul meu sunt uh, încântat de observațiile pe care le-am auzit aici vom încerca să consolidăm elementul audiovizual care apare în dimensiunea aceasta exterioară a politicii culturale audiovizuale. Și, bineînțeles, toate acestea în cadrul acțiunii externe. Ne bazăm pe ceea ce a fost realizat în cadrul negocierilor de la UNESCO, care au lansat programe desfășurate în cadrul politicilor de bună vecinătate. La punctul 17 și 22 de asemenea, se vorbește despre necesitatea de a da mai multă coerență acestor puncte pe care le-am uh, citat. Poate că nu e cazul să avem atâtea articole, atâtea puncte în această enumerare, ci mai degrabă să le regrupăm pe teme. Ehm, mulțumesc pentru sugestiile foarte utile. Sunt uh, de acord cu majoritatea. Va fi o provocare să le preluăm pe toate. Cu cât uh, vom fi mai succinți, cu atât va fi mai bine. Sunt de acord că Convenția UNESCO ar trebui să fie o piatră de încercare și că ea trebuie aplicată atât în Uniunea Europeană, dar și în relațiile cu uh, alte state. Aș dori uh, să mă refer mai mult la acțiuni și să nu mai vorbesc despre programe, mie mi-ar plăcea, pentru că, într-adevăr, e nevoie cu siguranță de mai multă acțiune în acest domeniu. Diversitatea culturală e Uh, cu sigur, uh, subliniază cu siguranță puterea, forța uh, și toată bogăția dimensiunii culturale în toate aspectele sale și, într-adevăr, considerăm că trebuie să salutăm cooperarea și să încurajăm bunele practici, pentru că astfel putem să punem accentul pe rolul societăților, societății civile, a ONG-urilor, și astfel coerența și coordonarea pot să meargă mână în mână fără să compromită această diversitate. În ce privește sinergiile, da, domnul Fleckenstein, domnule Fleckenstein, e o idee excelentă, vă rog să mi-o transmiteți. Aș dori să mă refer și mai mult la reforma uh, Aș dori să spun că nu numai că îmi place mie internetul, internetul, ci că am recunoaște rolul generației tinere, pentru că astfel ar putea să uh, prin intermediul internetului să nu polueze, să nu uh, emită substanțe poluante prin călătorii și ar uh, rămâne în contact și, într-adevăr, uh, trebuie să ținem cont de aceste tehnologii, noi tehnologii, în perspectiva dezvoltării și să dăm dovadă de creativitate în folosirea lor. În ce privește aspectul reciprocității, al contactelor și a relațiilor cu persoanele din țările terțe. Domnul Tavares a referit la el, e foarte important. Într-adevăr, avem multe de învățat și e un drum cu, um, care funcționează în ambele sensuri și, uh, într-adevăr, e menționat în raport și un amendament ar fi binevenit. Am vorbit și de aspectele digitale ale raportului, dar pentru a-i răspunde doamnei Verhaien, noi nu încercăm să impunem vreo dominație Uh, prin uh, latura uh, digitală, ci să, ca aceste tehnologii să fie văzute ca un mijloc pentru a difuza aceste bogății culturale din Europa și credem că putem face mai multe în acest domeniu. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților Comisiei pentru contribuția lor tot ce înseamnă construirea capacității, inclusiv tot ce ține de societatea civilă, UNESCO, și consolidarea angajamentelor care au fost deja uh, asumate, sigur trebuie toate aceste aspecte luate în considerare, dar ar fi bine și să trecem de la vorbe la fapte, pentru că nu ne dorim să scriem aici doar vorbe frumoase, ci am dorit și să uh, trecem la fapte. Aștept cu nerăbdare să cooperăm și poate că am putea să ne referim în detaliu și la politicile audiovizuale. Ar fi minunat. Aștept cu nerăbdare să cooperăm și să ne asigurăm că acest text devine puțin mai la obiect, mai concis, dacă se poate, și, în orice caz, oricând veți avea nevoie, sunt dispusă să aprofundăm acest subiect. Vă mulțumesc. So, jetzt haben wir eine Frage zu stellen. Wenn wir bei der Deadline 12. Mulțumesc. Se ridică următoarea întrebare. Dacă păstrăm limita de 12 decembrie, vom ajunge în ianuarie. Dacă fixăm termenul limpede, eh, limită la sfârșitul săptămânii de la Strasbourg nu vom putea vota decât pe 3 martie. Mă întreb dacă nu, cum vom face din acest punct de vedere. Am uh, trăit până acum fără acest document, cred că putem să ne mai rezervăm un moment în plus. Deci, pe 20 nu. Dumneavoastră doriți, deci, ca dată limită de depunere a amendamentelor 20 ianuarie și vom vota pe 3 martie. Între timp însă vom putea discuta cu raportorul și cu raportorii din umbră care vor face și alte propuneri. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor Șache. Cred că vom putea încheia totuși înainte de Crăciun. Trecem la punctul următor, cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020. Aveți cuvântul, doamnă Badia Icuce. Mulțumesc, doamnă președintă. Este vorba de un raport care ține de Comisia Eh, forță de muncă și este vorba de cooperarea între educație și formare profesională pentru sprijinirea strategiei Europa 2020. Am lucrat împreună, am colaborat între comisii și suntem cu toții conștienți de importanța educației și formării profesionale în scopul acestei strategii. Comisia noastră trebuie să aducă niște detalii mai concrete în ceea ce privește educația și formarea profesională. După cum știți, este vorba de un raport uh, și nu voi uh, interveni mult uh, acum, voi spune pur și simplu că există câteva probleme importante. În primul rând, în noua economie eh, digitală, eh, atât de creativă, se creează o nouă cultură antreprenorială și trebuie să ținem seama de acest lucru în cadrul formării profesionale. Cred că este momentul să legăm această educație și formarea profesională într-o rețea eh, așa cum cere strategia Europa 2020. De asemenea, educația și formarea profesională sunt esențiale pentru a asigura un viitor mai bun Europei, pentru a asigura noi calificări și care vor fi cerute în noile condiții de dezvoltare. Acesta este un element de luptă, dar în același timp și de bogăție. Subliniem de asemenea necesitatea de a îmbunătăți legătura între educația universitară și formarea profesională. Este vorba de două sisteme de educație eh, deosebite, dar ele trebuie să facă schimb între ele și să beneficieze de o formare serioasă. Subliniem de, acest, de asemenea necesitatea uh, încurajării creativității în toate aspectele educației și formării profesionale, atât în educația formală și informală, atât în cadrul pregătirii, formării inițiale și continue. De asemenea, necesitatea ca autoritățile locale să colaboreze cu autoritățile centrale, cu instituțiile de formare pentru a dezvolta un mediu favorabil uh, studenților și elevilor care Uh, obțin succese în formarea profesională și în educație. Trebuie să existe o legătură triplă între centrele de formare profesională, instituțiile de educație și întreprinderi, în așa fel încât să existe și solidaritate. Trebuie menținută calitatea certificată și eficientă și, în sfârșit, rețeaua pe care o presupune strategia 2020 trebuie să faciliteze și schimburile și promovarea prestigiului educației și pregătirii profesionale. Cred că ar fi interesant din acest punct de, de vedere să popularizăm acțiunile de succes și exemplele de succes în educație, în formare profesională, în integrarea în întreprinderi. Acestea sunt punctele esențiale pe care am dorit să le ridic în uh, raportul meu. Sigur că acestea au fost prioritățile pe care eu am dorit să le subliniez. Vă stau însă la dispoziție pentru orice sugestii și comentarii sau întrebări pe care mi le veți adresa. Hvala za besedo, gospa predsednica. Jaz bom tokrat spet eh, igral vlogo poročevalca v senci in upam, da bom gospo Marijo. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Încă o dată aș dori să mulțumesc doamnei raportor și sper să mai avem, uh, uh, mai am încă o dată ocazia să repetăm buna cooperare pe care am uh, avut-o și în trecut. Cred că această inițiativă de a pregăti un nou raport în comisia noastră este foarte bună. Cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia europeană 2020 mi se pare excelentă. De ce consider că acest raport este atât de important? În primul rând pentru că consider că în 2020 economia europeană încă va avea nevoie de mâna de jumătate din uh, mâna de lucru uh, în, uh, din domeniul profesional al meseriilor. Apoi, în al doilea rând, în 2020 uh, am dorit să reducem cu 15 până la 20% uh, rata abandonului școlar, pentru că problema e că acești tineri care renunță la școală, la formare, uh, studiază mai ales în școlile și în liceele profesionale. Și de aceea cred că ar trebui să întărim această, această formă de învățământ în toate statele membre. Astăzi am aflat că rata șomajului în zona euro Uh, e de aproximativ 10%. Deci, uh, având în vedere această, aceste date, am putea uh, trage concluzia că problema formării și a educației e, e într-adevăr gravă. Pe de altă parte, însă, rata șomajului e mai mare în anumite meserii decât în altele și apoi, pe de altă parte, companiile sau mediul de afaceri are nevoie de mână de lucru care nu figurează pe uh, piața muncii. Și deci, în acest sens, cred că ar trebui să punem la dispoziția mediului de afaceri profilurile necesare, cele mai uh, solicitate. Și aceste uh, noi, aceste noi profiluri figurează tocmai în acest domeniu al învățământului profesional. După cum știți, săptămâna viitoare la Bruges se vor întâlni ministrii educației, tocmai pentru a identifica o strategie pentru următorul deceniu. Probabil că anul viitor Comisia și Consiliul vor adopta măsuri asemănătoare în domeniul procesului de la Bolonia. Deci, iată, e vorba de două procese foarte importante care evoluează în paralel. Pe de o parte avem procesul Bolonia, care se va derula până în 2010 cu noi cerințe și apoi procesul de la Copenhaga, care uh, uh, se desfășoară în același domeniu și care rămâne foarte important până în 2020. Și aceasta datorită structurii economiei europene care uh, își recrutează jumătate din mâna de lucru în acest, din acest domeniu al formării profesionale. Dacă nu facem nimic, dacă nu se întâmplă nimic, nu vom avea niciun fel de succes dacă statele membre nu vor coopera pentru a pune în aplicare uh, o parte din uh, instrumentele și de măsurile uh, adoptate. Haideți să uh, ne gândim, de exemplu, la sistemul uh, asigurărilor din uh, învățământul profesional, recunoașterea calificărilor profesionale și astfel de inițiative foarte importante. Și nu se va mai întâmpla nimic nici dacă nu consolidăm finanțarea programelor existente care, uh, care sunt în desfășurare în acest uh, domeniu al formării profesionale. Mă ofer, de exemplu, la programe precum Leonardo da Vinci și la alte probleme. Deci, pe scurt, acest uh, domeniu al formării profesionale, al învățământului profesional, e foarte important dacă ne dorim să ne atingem obiectivele strategiei 2020, mai ales dacă dorim să reducem rata abandonului școlar și dacă dorim să reducem șomajul în rândul tinerilor. Pentru că rata șomajului la tineri e astăzi uh, de mai mult de 20%. Dar dacă vom avea un sistem de învățământ profesional care să reacționeze mai bine la cererile pieței, atunci vom uh, avea uh, succes și sunt uh, nerăbdător să copez cu raportoarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kamaeva. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Maria, für den Vorschlag eines, einer Stellung. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această propunere. Form abhandeln müssen. Das macht uns das Leben natürlich nicht leicht. E un subiect într-adevăr foarte interesant și misiunea nu este ușoară dacă vrem să includem toate sugestiile. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Germania, când s-a spus că șomajul tinerilor de 40% în SUA Uh, cei mai mari perdanți ai acestei crize sunt tinerii. Deci, trebuie, într-adevăr, să încurajăm uh, să uh, învețe o meserie, pentru că la un moment dat toți acești tineri vor trebui să se descurce singuri și să își câștige singuri viața și independența. Problemele bugetare, finanțarea sunt foarte importante. Consiliul de Ministri uh, pare să ignore uh, tot ce propunem noi în acest domeniu și cred că ar fi mai bine să încercăm să transmitem un mesaj ferm pentru a explica că noi considerăm că situația e într-adevăr catastrofică. Pentru că dacă se încearcă să se facă economii tocmai în acest domeniu al strategiei 2020, dacă se reduc fondurile, uh, atunci e eroarea cea mai mare. Educația și formarea sunt cu adevărat domenii foarte importante. Trebuie să ținem cont și de situația din uh, lumea reală, care nu corespunde cu, uh, cu propunerea Consiliului. Deci trebuie să fim foarte fermi. Mulțumesc, doamna Costa. La relatrice. Mulțumesc foarte mult, domnei raportor, pentru că a subliniat elementele esențiale. Împărtășesc și eu uh, părerea celor două colege care m-au precedat. Mesajul trebuie să fie în sensul că tinerii care sunt loviți de șomaj trebuie să ne atragă atenția. De aceea eu consider că dacă spunem că viitorul Europei depinde în foarte mare măsură de competențe este un adevăr absolut uh, central, esențial, pe care trebuie să-l subliniem. Există programe care au fost uh, fragmentate și care există de altfel în multe țări naționale, dar noi considerăm că este inacceptabil să nu avem un program european central. În al doilea rând, ar fi bine să facem referire la procesul de la Bologna și procesul de la Copenhaga, două elemente pe care nu trebuie să le pierdem pe drum atunci când este vorba de perspectiva mobilității competențelor în Europa. Astăzi multe universități nu recunosc sistemul de eh, credite și nu se recunosc reciproc. De asemenea, cred că ar trebui să eh, introducem aici o scurtă observație în ceea ce privește competențele de înaltă uh, calificare profesională care nu sunt titluri universitare, dar care uh, trebuie avute în vedere. Eu mă ocup mult și mă interesează mult acest aspect atunci când este vorba de formarea profesională de înaltă calificare în țara mea, nu se acordă o atenție foarte mare acestei probleme, dar eu consider că uh, trebuie să existe parteneriate uh, în scopul formării profesionale de înaltă calificare împreună cu uh, instituțiile de învățământ superior împreună vor putea contribui la formarea continuă care este iarăși un element necesar pentru a reduce șomajul. În sfârșit, programele europene, în special uh, Leonardo, după părerea mea, ar trebui să fie mai mult sprijinite noi am spus că în Europa anului 2020 orice tânăr va trebui să aibă competența și posibilitatea de a se deplasa dintr-o țară în alta. Leonardo trebuie subliniat în acest context cu mult mai multă forță. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu aș dori să mulțumesc eh, doamnei raportor. Documentul constituie o foarte bună bază de discuții. Aș dori să subliniez următoarea chestiune legată de schimbările demografice care se produc Poate că am putea evita situația ca persoanele cu înaltă calificare care vor ieși la pensie în următorii ani nu vor putea fi înlocuite pentru că 40% dintre tineri nu au uh, nici măcar o pregătire de bază, nu au experiență profesională și vom resimți consecințele acestei situații. Schimbarea trebuie să se reflecte în noi programe programe prezentate de comisie. Mă gândesc la programul Leonardo, în principal, care se adresează studenților. Dar trebuie să ne gândim și la formarea profesională. Știm că în acest domeniu există mult mai multe dificultăți atunci când este vorba să se efectueze schimburi între statele membre trebuie să uh, avem în vedere și posibilitatea formării profesionale prin schimburi transfrontaliere. Trebuie să ne gândim la un sistem de stagii de practică care să fie avute în vedere. Deci consider că trebuie să mergem mai departe și să găsim soluții. Doamna Virș und auch als Berichterstatterin im Mulțumesc. Ca raportor în uh, Comisia Locuri de Muncă și <clears throat> aș vrea să vă mulțumesc pentru acest uh, aviz. <clears throat> Chestiunea pregătirii profesionale, așa cum s-a spus, uh, problema abandonului școlar, sunt chestiuni foarte importante și încercăm să atingem măcar ținta de 10%, care e deja o provocare pentru noi, dar de asemenea în legătură cu șomajul în rândul tinerilor, problema devine foarte serioasă în unele țări și trebuie tratată, fiindcă lucrurile nu se petrec peste noapte oamenii uh, îmbătrânesc și peste 10 ani se vor vedea diferențe în foarte majore. Deci suntem foarte dorni să transmitem un uh, mesaj și este important să spunem că avem nevoie de proiecte pilot în, incluse în uh, bugetul anului următor. Nu știu dacă Comisia pentru Cultură trebuie să preia această responsabilitate, dar este un lucru foarte important încă ceva. Uh, mai e vorba de imaginea pe care pregătirea profesională o are în anumite state membre. Uh, oamenii tinerii sunt încurajați să punem mâna pe carte pentru a nu ajunge în situația de a urma învățământ profesional. E vorba de aici, deci, de a uh, construi aceste punți între educația tradițională și educația profesională, pentru ca această imagine să se, uh, această imagine negativă, peorativă să se estompeze în viitor. Sigur și educația continuă este un aspect important. Și, încă ceva, structura pieței muncii se va schimba, lucrurile nu stau pe loc. Uh, oamenii nu se mai, uh, nu mai rămân pe viață în același uh, loc de muncă. Um, și foarte puțini adulți mai uh, profită de ofertele de educație continuă care sunt puse la dispoziție. Ei trebuie să aibă posibilități de a uh, îmbina studiul cu uh, activitatea profesională. În acest domeniu nu trebuie să uităm importanța tehnologiilor informatice care pot uh, contribui la uh, facilitarea educației continue pentru a ne asigura că uh, că poate fi acoperită lipsa de personal calificat pe piața muncii. Un alt factor important este mobilitatea, un factor esențial, am spune, să Um, limbile străine, nu așa, reprezintă deocamdată o barieră în care acestei mobilități oamenii una rezită în a lucra în alte state membre. O altă problemă ar putea fi recunoașterea diplomelor. Există câteva instrumente care au fost deja introduse, dar trebuie să ne asigurăm că ele sunt puse în aplicare. E vorba de uh, cadrul uh, european uh, de uh, <clears throat> recunoașterea a diplomelor. Tinerii încearcă să obțină acel uh, Europass. Deja el este cunoscut și solicitat. E un bun pas înainte. Și aș într-o zi să propun o, uh, un alt instrument, o, un fel de listă pentru învățământul continuu, adică cei care sunt uh, angajați își pot continua ciclul continuu de educație și se pot gândi dinainte ce calificări îi sunt necesare pentru a avansa în carieră sau pentru a obține o anumită slujbă. Mulțumesc, uh, deci, și uh, mă încântă acest, acest aviz. Marie Tereza, acum. European, uh, noi dorim să poată permite comunicarea și mobilitatea. Un alt punct important uh, mi se pare cel care vorbește de încurajarea creativității și a inovației. Astăzi există modele noi de uh, învățământ care încurajează aceste aspecte și cred că ar trebui să reiasă acest lucru și din acest raport. Sigur, învățământul profesional trebuie valorizat, trebuie pus în valoare astăzi uh, lui îi lipsește prestigiul, așa cum uh, spunea și raportorul în raportul său, ar trebui să existe o punț între învățământul uh, profesional și învățământul superior. Acestea sunt foarte necesare și aș vrea să spun pentru că țin la acest lucru și lucrez în uh, domeniu, trebuie să ne sprijinim în acest sens pe autoritățile locale și regionale care pot face foarte multe în acest sens uh, prin intermediul uh, politicilor locale, strategiilor transversale. Există foarte multe programe propuse de Uniunea Europeană, nu numai în domeniul educației și formării. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne auch noch zwei Anmerkungen machen. Mulțumesc. Mai sunt uh, două comentarii scurte pe care aș vrea să le fac și eu. În primul rând aș spune că învățământul profesional sau uh, recunoașterea acestui învățământ nu, e, nu sunt întotdeauna lucruri bine văzute. Trebuie să vorbim despre asta, dragi colegi. în uh, țările în care sistemele merg în paralel, precum Germania, Austria sau Elveția, de exemplu, cifrele șomajului sunt mai mici decât în uh, alte state membre. Dacă ne gândim la Spania sau Italia, puteți vedea că avem uh, o rată a șomajului mult mai mică în rândul tinerilor, pentru că, tocmai pentru că avem mai multe căi, mai multe uh, drumuri de urmat pentru uh, cei tineri și foarte multe calificări. Sigur, avem ținta 20-20, vrem să reducem numărul, să, să creștem numărul celor care merg la universitate, dar nu este, uh, nu este un obiectiv uh, corect. Ar trebui să ne punem problema tuturor calificărilor, nu numai a celor din învățământul superior. Avem sisteme uh, duale. Putem duce învățământul profesional la nivele foarte înalte, până, de la care, pornind, se poate merge mai departe la universitate chiar. Deci, odată absolvit uh, un anumit nivel de învățământ profesional, ar putea să existe posibilitatea urmării cursurilor universitare. Și cred că astfel de bune practici se pot uh, răspândi în Europa, astfel încât să dezvoltăm sistemul pe mai departe. Este, într-adevăr, o problemă cu recunoașterea profesiilor. În uh, statul vecin Luxemburg am aflat că nu este recunoscută profesiunea de asistent uh, social pentru bătrâni. Există în țara mea cursuri de calificare pe această temă și sunt cu atât mai importante cu cât populația Europei îmbătrânește și vor exista uh, mult mai mulți bătrâni. Deci există un, un curs de înaltă calificare pentru uh, asistenții uh, de acest gen, însă tinerii pregătiți în Germania nu vor putea lucra în Luxemburg în acest domeniu pentru că meseria lor nu este recunoscută acolo. Iată ceva ce trebuie tratat. Comisia, Parlamentul, Consiliul trebuie să se asigure că acest tip de recunoaștere este pus în practică și poate Maria poate reformula cumva pentru a include și această idee. Eu uh, aș vrea să, mai, uh, să te mai întreb ce uh, înseamnă la punctul 5 faptul că spui aici nu există uh, măsuri de, uh, de sporirea creativității, de încurajarea creativității. Probabil că ai vrut să spui că nu există posibilitatea de a fi liber profesionist utilizând propria creativitate. O să vedem cum facem ca să reformulăm. În rest, uh, nu mai am comentarii. Vreau să știu dacă doamna reprezentantă a comisiei sau un reprezentant al comisiei dorește să ia cuvântul pe această temă. Totuși, da. Domnul Kelly ar vrea să adauge ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să spun că sunt raportor, raportor din uh, umbră al, uh, al Comisiei Regi pe această temă. Eu, um, <clears throat> dacă ne gândim, de exemplu, la formația Riverdance, am să vă dau un exemplu. Celebrul Michael Flatley, cunoscut în toată lumea pentru dansul său, el demonstrează felul în care cultura poate fi exportată la un modul foarte profitabil. Domnule Kelly, cred că vorbești despre punctul 6. Noi suntem încă la punctul 5. Da, mă scuzați, Vă mulțumesc. Da, el vorbea despre altceva. Noi suntem încă la 5, așa că dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem încântați de comentariile pe care le-am auzit azi aici și de proiectul de aviz. Suntem de aceeași părere și anume, în momente de criză și de șomaj, problema Uh, nepotrivirii dintre slujbe și competențe nu este acceptabilă. Comisia trebuie să vadă ce rol putem juca în rezolvarea acestei uh, probleme. V-ați referit la cazul Germaniei, un exemplu foarte bun uh, de uh, educație profesională. Trebuie să ne confruntăm cu îmbătrânirea populației, cu schimbările de pe piața muncii. Se menționează de asemenea corect problema sistemelor celor mai eficiente și anume a celor care nu închid accesul absolvenților de învățământ profesional la învățământul superior. Trebuie ca toată lumea să recunoască uh, credibilitatea acestui tip de învățământ. Dacă dorești să atragi tineri în învățământul profesional, trebuie să le deschizi uh, drumul către înaltă calificare și către universitate. Acest lucru implică calitatea învățământului profesional. Trebuie să luptăm împotriva abandonului școlar uh, și în învățământul profesional, dar asta se face prin ridicarea calității prin ridicarea atractivității, pentru ca acest tip de învățământ să devină o opțiune viabilă. Săptămâna viitoare miniștrii se întâlnesc la Bruj și cred că mesajul dumneavoastră va fi pe masa uh, lor de dezbateri. Comisia, Consiliul și Parlamentul vor avea mult de lucru în implementarea acestor principii și de aceea vă cer sprijinul pentru că aici, în comisia dumneavoastră, este foarte importantă această conectare a învățământului uh, profesional cu celelalte forme de educație. Astăzi vedem că uh, sunt semne bune pentru continuarea acestei colaborări. Darf trotzdem noch etwas zu Ihrer Ausführung sagen. Mulțumesc. Aș dori să mai adaug și eu ceva, dacă îmi permiteți. Noi nu considerăm că uh, cei care părăsesc uh, băncile școlii la o vârstă timpurie uh, o fac pentru că nu vor să meargă la facultate. Nu, noi avem nevoie de, de, de un învățământ profesional care să răspundă la nevoile pieței Uh, trebuie să le spunem tinerilor că, da, pot să continue la facultate dacă vor, dar, pe de altă parte, trebuie să punem preț pe aceste uh, cursuri de formare profesională, pe învățământul uh, profesional și să le valorificăm. Să arătăm că există și povești de succes în acest domeniu. Nu putem să le spunem tinerilor, dacă eșuați la facultate, puteți să mergeți la școala profesională. Cred că trebuie să avem această abordare concretă, care e mult mai utilă, doamna raportor. Muchísimas gracias. Mulțumesc. Sunt eh, foarte mulțumită, fiindcă constat că în comisia noastră există uh, spiritul acela uh, de a acorda atenție a ceea ce numesc eu o generație pierdută. În toată Europa există probleme serioase și ne găsim în fața riscului de a avea o generație pe care eu aș numi-o pierdută. Este o mare pierdere, o mare păcat atât pentru tinere, dar cât și pentru întreaga Europa. Când se elaborează normele când se elaborează un asemenea proiect de aviz, trebuie să acordăm atenție prin intermediul amendamentelor problemelor care ne preocupă. Toate observațiile dumneavoastră sunt binevenite, trebuie să încercăm să nu repetăm ceea ce a fost deja spus în raportul de fond. Mi s-a pus o uh, întrebare în legătură cu creativitatea și ce înțeleg eu prin ea. Este vorba de capacitatea de inițiativă, de inovație, de uh, spiritul deschis și cred că în toate țările există acest lucru, dar în unele țări educația a fost pasivă din acest punct de vedere. Nu au fost educate persoanele pentru a deveni persoane cu aptitudini de a transforma informațiile în aplicații. Deci vorbesc despre o pasivitate care trebuie combătută în sensul de a Eh, crea, de a forma persoane active odată ce termină eh, universitatea. Trebuie să se bizuie pe propria lor inițiativă, pe propria lor creativitate. Acesta este sensul pe care îl dau eu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! se recomandă în toate domeniile educației, inclusiv în formarea profesională, formală și informală, să se pună accentul pe utilizarea totală a capacitățile, a capacităților tinerilor de a se califica. Sigur că este un lucru dificil, dar trebuie să ținem seama de capacitățile tinerilor de a avea spirit de inițiativă, de a crea o mică întreprindere, de exemplu. Amendamentele pot fi depuse până pe 7 decembrie. Aceasta este data limită, marțea viitoare, dacă nu mă înșel având în vedere că trebuie să votăm în luna ianuarie. În consecință, data limite de depunere a amendamentelor este 7 decembrie. Trecem la punctul 6, eliberarea potențialului industriilor culturale și creative. Mulțumesc, doamnă președintă, că îmi permiteți să prezint acest subiect care va face obiectul unui schimb de vederi în luna ianuarie. Reamintesc că Comisia a publicat o carte verde acum câteva luni în ceea ce privește aceste industrii culturale și creative. Ele trebuie să fie dezvoltate și mai ales trebuie să beneficieze de condiții favorabile. Trebuie să ne gândim la politici și măsuri capabile să dea dimensiunea necesară și armele necesare acestor industrii pentru a răspunde provocărilor. Fac o constatare și anume faptul că acest sector este o sursă de inovații de mână de lucru, un model pentru o creștere durabilă. Cred că nu putem să evităm o dezbatere privind pertinența unei definiții adecvate a tuturor activităților care sunt acoperite de acest termen de industrii creative și culturale. Aș dori să subliniez faptul că aceste industrii au un potențial neexploatat încă, ele pot contribui la uh, creștere, ele reprezintă 26% uh, din PIB și în Uniunea Europeană această contribuție la produsul intern brut sunt motorul inovațiilor economice și sociale în nenumărate domenii. Pentru a putea folosi mai bine prilejul oferit de diversitatea culturală, trebuie să ținem seama de mondializare, de digitalizare, fenomene caracteristice pocii noastre, trebuie să dispunem de mijloacele adecvate pentru ca aceste industrii să se dezvolte în mediul local și regional, pentru că cultura este și ea un motor al dezvoltării regionale. Este o sursă de îmbogățire. Cartea verde, conține o serie întreagă de elemente referitoare la dezvoltarea acestor industrii și în felul acesta vom putea să clarificăm mai bine drumul pe care uh, trebuie să se angajeze cetățenii europeni în acest domeniu. Unul dintre partenerii noștri uh, dintre partenerii noștri internaționali se folosesc deja de acest domeniu coeziunea societății, creativitatea economiei sunt elemente esențiale. În această perspectivă, Cartea Verde se referă la o serie întreagă de elemente legate de inițiativă, ă, competență, eliberarea potențialului cultural și economic. Trebuie de asemenea să folosim această rețea internațională a creatorilor și artiștilor care să se integreze mai bine în economia mondială și pe piețele internaționale. Sigur că trebuie să vorbim și despre finanțarea creativității în viitor, despre buna folosire a instrumentelor europene, trebuie să vorbim de cooperare și consultare între domeniul public și cel privat, atât pe plan național cât și european. Trebuie să promovăm diversitatea culturală. De asemenea, fenomenul digital trebuie să ne rețină atenția și trebuie să supraveghem dezvoltarea în acest sens. Este vorba de un demers de sprijinire a industriilor culturale și creative. Trebuie sprijinite întreprinderile mici și mijlocii care își pot aduce contribuția eh, de inovare în acest domeniu. Aceste industrii trebuie susținute, trebuie sprijinit principiul unei juste remunerări a operei creatoare, trebuie să ținem seama de diversitatea culturală și artistică, să combatem pirateria. De un deceniu se vorbește mult despre economia imaterialului, despre societatea cunoașterii, despre strategii și economii competitive. Dezbaterile acestea au influențat uh, mediul academic, factorii politici de decizie, în scopul găsirii unor noi măsuri de regularizare a acestui domeniu gratuitatea și-a pierdut întrucâtva importanța și ne-am imaginat că această gratuitate va caracteriza atât producția cât și consumul de opere culturale. Unele idei și-au pierdut actualitatea, remunerarea creatorilor, valoarea conținutului acestor opere capătă importanță din ce în ce mai mare, există un dinamism cultural în economiile noastre care trebuie să ne împingă în a sublinia contribuția europeană în formarea publicului uh, anilor viitori în condiții de criză economică există totuși inițiative într-un sector destul de puțin cunoscut. Cartea verde a Comisiei ne determină la o reflexie colectivă, dar chiar dacă mondializarea și fenomenul digital sunt provocări majore, în același timp trebuie să subliniez slăbiciunea unor măsuri și necesitatea ca Comisia să acționeze din acest punct de vedere pentru încurajarea filierelor culturale, pentru acțiuni care să contribuie la adaptarea și adoptarea uh, fenomenului digital. Prea adesea există contradicții între piață și aspirații. Euh, Trebuie într-adevăr să insistăm pe interacțiunea între diversitate culturală, digitalizare și globalizare. Președinta o întrerupe pe oratoare pentru că citește mult prea repede. pentru a înțelege felul în care aceste trei aspecte îmbunătățesc sau, din contră, subminează potențialul actual al industriilor culturale și creatoare europene. Trebuie să insistăm pe rol, în calitate de vector de creștere în cadrul economiei europene, Uh, precum sugerează Cartea Verde, e uh, de dorit, însă ar fi fost de dorit și să uh, vedem care sunt condițiile necesare pentru dezvoltarea unei oferte masive de servicii de conținuturi culturale online. În acest cadru, aș dori să solicit Comisiei să uh, Uh, pornească o reflexie cu privire la TVA-ul pentru serviciile culturale online. Pentru că depinde uh, de acest lucru pluralismul, de pluralismul uh, difuzării. Că e vorba de muzică online sau de jocuri video, distribuirea jocurilor culturale sau operelor culturale online trebuie să fie modele economice viabile și trebuie să beneficieze de un mediu fiscal și de o impunere favorabile. Să reamintim în fine că recunoașterea dublei naturi a bunurilor culturale, valoarea economică care poate fi uh, calculată și valoarea socială și simbolică care fac că uh, cultura, uh, circulația lor nu respectă doar legile pieței, ar fi o soluție de ieșire din criză. În context de criză, industriile culturale industriile creatoare. Experiența lor și uh, domeniul culturii și artei uh, s-au dovedit foarte puternice. Însă cred că trebuie să mergem și mai departe pentru a adapta și poate chiar să reinventăm uh, modul de reglementare și poate că ar fi bine să ne gândim la un schimb de bune practici uh, care ar fi o pistă foarte bună pentru a avea o adevărată reflexie asupra globalizării culturale și digitale, bineînțeles în spiritul Convenției UNESCO. Trebuie să ne referim la viitor, mai ales prin folosirea și punerea în valoare a patrimoniului. Nu trebuie să cadem uh, pradă tendinței uh, urgenței, uh, trebuie să ne proiectăm în viitor pe termen cât mai lung. Vă mulțumesc! Și îmi cer foarte îmi cer scuze pentru viteză. Mulțumesc, Marie Terez. Să știi că dacă uh, citim e greu, când citim foarte repede e și mai greu, mulțumesc interpreților. Oratoarea își cere scuze față de interpreți. Uh, ați auzit-o, sper, să și-a cerut scuze. Excelent. Marie Terez, prezentarea a fost excelentă. Aș uh, fi dorit doar să mm, spun că Într-adevăr, Comisia Europeană a publicat o carte verde, o carte verde de calitate în acest domeniu, însă Comisia solicită ca toată lumea să reacționeze. Și, într-adevăr, trebuie să încercăm să luăm poziție față de această carte verde a Comisiei. spui, de exemplu, că trebuie să vorbim despre TVA, despre impunerea acestor uh, industrii culturale. E foarte bine, toate bune și frumoase, dar uh, acum noi trebuie să venim cu răspunsuri pertinente pentru comisie și sper că sper ca unii dintre deputații comisiei noastre să își aducă contribuția pentru ca raportul să fie bun. Doamna Dacosta. Mulțumesc uh, comisiei și doamnei raportoare. Cred că Uh, această carte verde merită toată atenția noastră. Este un prilej de a ne pune întrebări în legătură cu industriile culturale și creative în Europa. Ele sunt extrem de semnificative, chiar da- constituie chiar un simbol al produselor culturale și artistice ale Europei, a, spiritului său de inițiativă. Deci, consider că este foarte important ca comisia noastră să introducă această temă cu și mai mare forță în preocupările noastre. se pare că în toate țările se manifestă un interes foarte mare în legătură cu aceste probleme. Aceasta a fost prima mea observație. Poate că Cartea Verde face o referire specifică la faptul că cultura este un bun comun, un bun public. Dar Comisia, ca și uh, Uh, membrii comisiei noastre trebuie să se angajeze mai mult în promovarea acestei culturi. Trebuie să ne uh, închipuim o intervenție atât a publicului privat cât și a factorului public. Trei probleme. În primul rând, cartea verde indică opt sectoare foarte importante și multe observații pe care le facem sunt oarecum uh, limitative. Și aș spune că și turismul cultural, de exemplu, este un domeniu în care se manifestă multă creativitate. Există mult potențial, o mare bogăție în producțiile culturale ale continentului nostru. În al doilea rând, este important să subliniem specificitatea acțiunilor și întreprinderilor de ordin cultural. Trebuie să fim preciși din acest punct de vedere. Industriile culturale se pot manifesta nu numai în cadrul unei asemenea acțiuni, ci și în cadrul altor programe europene, cum ar fi programul Cadro privind inovația și cercetarea, mă gândesc și la fondurile structurale europene, pentru că și acolo există programe din acest punct de vedere. Apoi, valorizarea industriilor culturale, creative, ă, trebuie să capete o forță și mai mare în asemenea programe. În al treilea rând, mobilitatea artiștilor și a operelor de ordin cultural și artistic trebuie să presupună un alt program care să includă și alte acțiuni dar trebuie să subliniem specificitatea acestor acțiuni. Este vorba de uh, întreprinderi foarte mici care există în acest domeniu. Sunt producători și artiști care au uh, un o specificitate anume. Deci este cazul să includem niște măsuri care să se adreseze acestor activități specifice. De asemenea, trebuie să ne gândim și la procedurile care dau un acces mai ușor întreprinderilor mari în comparație cu cele mici la fondurile europene. Trebuie să ne gândim la specificitatea artiștilor, a creatorilor ă, culturali. Trebuie să putem lua legătura cu autori, cu artiști, cu designer care constituie și ei o industrie creativă. Uh, trebuie să existe și o recunoaștere a acestui statut specific pe care îl au artiștii. Uh, cred că există multe posibilități de a face schimburi în aceste domenii. În sfârșit, o chestiune care se referă la toate industriile culturale uh, creative este intervenția factorului digital. Deci trebuie să ne gândim la măsuri care să presupună digitalizarea, accesul și distribuția mai competitivă pe plan internațional a acestor industrii. Mă gândesc și la promovarea în exterior a uh, producțiilor noastre uh, deosebite uh, ca Uniune Europeană. Multe țări au o mare cerere din acest punct de vedere, cum ar fi China. Deci trebuie să promovăm în exterior industriile noastre culturale și să depășim stadiul parcelizării acestor industrii. Sigur că aș vrea să ridic și alte probleme, dar nu am timp suficient. Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Domnule Kelly. Apologies for... Îmi cer scuze că <clears throat> am luat uh, cuvântul mai devreme și eram puțin distrasă. Am să fiu foarte uh, concis. Uh, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Cred că antevorbitorii mei au acoperit foarte multe aspecte, n-am să vă repet. Vreau să vorbesc despre eliberarea potențialului acestor industrii de dezvoltare. După cum spuneam, Riverdance, o companie la, do, acum 21 uh, de ani a avut o, o apariție de două minute în Eurovision și uh, de atunci a devenit o, o um, mega companie artistică. Cred că mulți oameni când se gândesc la cultură se gândesc la o povară asupra finanțelor naționale, asupra finanțelor europene și nu la potențialul de dezvoltare a unor adevărate industrii am văzut uh, exemplul uh, unor uh, festivaluri care pot da naștere unor uh, fenomene de uh, turism în masă. Ne putem gândi la uh, astfel de evenimente programate pentru zone defavorizate din Europa care să beneficieze de uh, spectacole de arte vizuale, spectacole muzicale și așa mai departe. Uh, Mm, o să uh, dezvolt și o să pun în scris uh, câteva din aceste idei. Anul trecut am avut privilegiul să fiu la Mannheim cu Comitetul Regiei, uh, vizitând două obiective. Unul dintre ele o clădire dedicată muzicii în totalitate. Oamenii veneau acolo să cânte, veneau uh, diverse uh, grupuri, artiști uh, de toate genurile. Acolo se puteau face înregistrări, puteau să se facă cunoscute anumite forme de manifestare artistică. Se construiau chiar instrumente muzicale. Deci, iată o modalitate, o idee care poate fi transmisă mai departe. Cred că cultura are un mare rol în crearea de noi industrii dacă se uh, îmbrățișează toate aspectele industriei uh, culturale. Putem lega aceste aspecte de uh, strategia 2020 și putem face foarte multe în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Bischi are cuvântul. Da, cred că este un subiect foarte important și foarte incitant. Expresia industrie creatoare și inovatoare ne duce puțin în eroare, pentru că industria e una și creativitatea e alta. Toată lumea uh, implicată în uh, um, în cultură um, va, va ridica o sprânceană mirată când va auzi acest, uh, această expresie. Adesea, industria creatoare uh, oferă uh, locuri de muncă imposibil de ocupat. Uh, există foarte puține competențe în acest domeniu. Să vă dau un exemplu. Pictura. Există foarte mulți oameni talentați în Germania, dar câți dintre ei trăiesc de pe urma picturii? Majoritatea trăiesc din alte meserii și pictează în timpul liber, chiar dacă pictează foarte bine. Mai există și uh, oameni care uh, funcționează ca asistenți sau ajutoare pentru artiști și uh, amestecă vopselele sau știu eu uh, în industria muzicii, iarăși uh, trebuie să vedem și cealaltă parte a monedei. Uh, foarte mult, o, o mare parte din locurile de muncă din această industrie nu sunt deloc creative. În jurul unor artiști se creează aceste adevărate industrii. și de multe ori se dă dovadă de foarte multă lipsă de imaginație. Sigur că nu totul este creativ într-o industrie creativă, dar trebuie să acceptăm acest termen pentru că el a fost uh, consacrat și repetat de atâtea ori. Dar trebuie să ne dăm seama și de contradicția uh, în termen din acest titlu. Din acest uh, titlu. Foarte multe din uh, ocupațiile din jurul artiștilor nu țin de creativitate. Presa scrisă, de asemenea, angajează foarte puțin oameni cu adevărat creativi, fotografi și uh, uh, oameni care scriu, dar uh, acești oameni din ce în ce mai greu își pot câștiga existența din meseriile lor creative. Eu nu vorbesc aici de cultura de elită, ci despre activitățile conexe, care sunt foarte contradictorii în acest domeniu și trebuie să nu uităm și să chiar să subliniem aceste contradicții. Putem avea oare o imagine de ansamblu realistă și să promovăm cu adevărat aceste uh, industrie. Mulțumesc! Un uh, quadro mult. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Raportorul nostru a pus uh, problema într-un cadru foarte generos și există foarte mult interes pentru acest uh, sector. Provocarea pentru noi este chiar pe primele pagini din Cartea Verbe a Comisiei, unde se spune că industriile creative trebuie să valorifice la maxim posibilitățile pe care le au prin intermediul unor instrumente de care este nevoie. Aceste instrumente trebuie dezvoltate în mediul local și regional pentru a căpăta putere de convingere. Vă întreb cum și mă întreb cum este posibil acest lucru. Nu vreau să mă repet sau să repet ce au spus antevorbitorii mei. Este un prim schimb de opinii și cred că trebuie să ne întoarcem la chestiunea pregătirii, la chestiunea educației, aceste industrii trebuie să atragă un anumit tip de oameni, un anumit tip de forță de muncă și trebuie, deci, facilitată transmiterea informației. Uneori vorbim despre cunoașterea meșteșugarului care este transmisă din generație în generație și uneori se pierde. Și cred că avem nevoie să încurajăm aceste schimburi uh, de informații practice prin intermediul Erasmus. un instrument pe care nu trebuie să-l neglijăm pentru că deja și-a dovedit uh, viabilitatea. Schimburi între tineri uh, sau alte categorii sociale, profesionale ar fi poate utile pentru anumite companii, anumite industrii. Și apoi am putea veni cu amendamente pe care să le discutăm cu altă ocazie. Dar vreau să pun accentul pe această transmitere a informațiilor de natură practică, a cunoașterii în anumite sectoare. Altfel, cred că vom lucra doar cu uh, specificități și nu cu aspecte de ordin general. Mulțumesc. Thank you. Yes. Um, perhaps it's useful for me to, to update you on... Mulțumesc foarte mult. Uh, comisia, în faza actuală, analizează răspunsurile și reacțiile la Cartea Verde. Au fost 350 de uh, răspunsuri la consultare, care figurează toate pe pagina noastră interes și sunt defalcate pe tipuri de respondenți și puteți vedea că aproape două treimi din răspunsuri provin de la organizații uh, europene, naționale și regionale și restul de la autoritățile publice ce mi se pare foarte interesant e uh, reprezentarea sectorială foarte vastă, pentru că uh, răspunsurile provin din uh, domenii foarte diverse, de la artiști individuali până la cei care proiectează jocuri video, arhitect și așa mai departe. Deci putem remarca că, în ce privește reprezentarea sectorială, este foarte vastă din perspectiva răspunsurilor. Majoritatea provin din domeniul artelor vizuale, a spectacolului, spectacolelor, uh, mass media, televiziune, uh, muzică, patrimoniu, dar și uh, design, arhitectură, jocuri video și noi media, de exemplu. În prima, în primele două săptămâni din luna ianuarie vom da publicității un document de lucru, o analiză a răspunsurilor pe care le-am primit și obiectivul nostru este ca pe la mijlocul anului viitor să adoptăm o comunicare cu uh, propuneri uh, strategice mai concrete în legătură cu faptul, cu felul în care am putea să creăm uh, mediul cel mai prielnic, cel mai propice pentru aceste industrii. Deocamdată nu cred că ar avea rost să intru în amănunt în legătură cu răspunsurile și în analiză, dar poate ar fi interesant pentru comisia dumneavoastră să observați că unul dintre uh, mesajele care apare în multe răspunsuri e uh, rolul uh, creatorului și al artistului individual, chiar într-o industrie care la prima vedere pare să fie foarte comercială, de fapt uh, creația de talent uh, e foarte importantă. Ea provine de la persoane foarte creatoare și uh, foarte înzestrate și bine formate. Deci am putea spune că acesta ar fi un numitor comun. Uh, deci, până la urmă, individul, persoana care creează e foarte importantă și că programele ar trebui să evite o, vreo distinție între arti, artiști individuali și comercializare, pentru că, de fapt, cheia operațiunilor comerciale e, de fapt, creativitatea persoanei și ar trebui să ținem cont de uh, acest aspect în, uh, uh, pro, în politica noastră cadru. Deci, cum am spus, în luna ianuarie vom publica un document cu o analiză totală a răspunsurilor primite. Mulțumim! Am uh, prevăzut ca Marie Terez să își depună raportul în 24-25 uh, ianuarie. Puteți uh, examina acest raport, pe, puteți uh, intra pe internet și să vedeți răspunsurile și reacțiile pe care Comisia le-a primit la documentul său. Ar fi foarte interesant. Marie Terez, îți dau cuvântul acum pentru câteva cuvinte de concluzie. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am ascultat uh, am ascultat uh, intervențiile colegilor și, într-adevăr, am înțeles că e greu să ne punem de acord în legătură cu aceste industrii culturale și creative. Trebuie să știm uh, cui ne adresăm pentru a face propuneri concrete. Cu toții suntem de acord în ce privește obiectivele. Trebuie să dăm un nou Uh, având, uh, să eliberăm potențialul acestor industrii și poate că va fi puțin mai greu să facem propuneri în legătură cu mijloacele pe care trebuie să le mobilizăm tocmai pentru a elibera acest potențial și pentru a permite acestor industrii să se dezvolte, să prospere, să înflorească în această nouă societate digitală. Nu mai am nimic de adăugat. Ok. Der Hanu hat noch eine Frage. Hanu mai avea o întrebare, dacă am înțeles. Nu m-am înșelat? Kelly and Hanu, you are, Hanu, dădeai din mâini, de aceea n-am înțeles foarte bine. Bine, bine, mulțumesc, Marie Terez. Trecem mai departe. Deci, uh, vă invit să transmiteți uh, informații, uh, să sugestii comisiei. Uh, acest schimb de vedere de astăzi a fost foarte util. Așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră în luna ianuarie și acum trecem la punctul 7, strategia UE privind integrarea romilor. Hanu, din Finlanda, câte, câți romi aveți în Finlanda? Da, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă președinte. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Uh, n-aș putea să vă spun uh, cu exactitate, dar cred că 5.000-6.000 de romi uh, trăiesc în prezent pe teritoriul Finlandei. E aproximativ același număr cu cei care fac parte din comunitatea Sami. Acum deci am răspuns la întrebarea doamnei președinte și acum aș dori să ne întoarcem la oile noastre. Știți că aici, la Comisia de Cultură, ă, toată lumea știe să citească, să scrie și să citească. nu e așa? Eu mi-am citit propriul raport de mai multe rânduri și aș dori să revin ă, asupra elementelor care figurează și aș dori între cele să mulțumesc și ă, raportorilor din umbră pentru contribuția lor foarte valoroasă se pare că pe alocuri uh, a existat impresia că această strategie pentru romi urmează să fie pusă pe tușă. Însă colega noastră, Jarota, a organizat uh, în comisia noastră o dezbatere uh, foarte vastă pe această temă. Apoi ne-am făcut și noi datoria în ce privește strategia pentru, sau privind integrarea romilor. Vă spun toate aceste lucruri pentru că cred că dacă cu adevărat ne dorim să integrăm romii în societățile noastre, în societatea europeană, trebuie să o facem mai ales prin intermediul educației. Doar prin educație și prin formare ă, o persoană are cu adevărat șanse în viață. Și deci, Uh, sistemele noastre de învățământ, școlile noastre trebuie să fie echitabile, pentru că toți cetățenii trebuie să aibă dreptul la o educație, de, la o formare de calitate. Sigur, putem vorbi și despre drepturile omului și de libertățile fundamentale, însă dacă dorim să asigurăm aș, aceleași, acelea șanse pentru toți, atunci trebuie să acționăm mai ales prin intermediul formării al învățământului. Și trebuie să facem acest lucru nu numai pentru copiii romilor, ci și pentru adulți. Uh, alfabetizarea, învățământul, formarea, iată mijloacele prin care putem să le asigurăm un viitor mai luminos. Și Astfel, poate vom uh, soluționa și probleme legate de această comunitate, respectivă sărăcia și excluziunea socială. Dacă ne uităm la statistici, statisticile în ce privește școlarizarea romilor. Uh, foarte puțini romi merg la școală și foarte mulți abandonează studiile și aceasta din mai multe motive Bineînțeles, uh, o parte dintre ele figurează și în uh, documentul nostru. Însă problema este că adulții nu par să pună preț pe școală. Nu-și dau seama de cât de importantă este școala. Părinții nu-și dau seama de cât de uh, importantă este pregătirea copiilor. Pentru ei e mult mai important să transmită copiilor tradițiile și valorile lor culturale în loc să-i trimită la școală. Și aici apar câteva probleme și câteva tensiuni și apoi mai există o problemă uh, agravantă, respectiv uh, sărăcia. Datorită sărăciei, romilor, ei sunt uh, obligați uh, să se ocupe de uh, lucrurile esențiale, lăsând uh, întrucâtva deoparte școala și Uh, pregătirea. Și să nu mai uităm că mai există și o temere în cadrul comunității rom, respectiv faptul că copiii lor vor fi discriminați la școală. Trebuie să vedem însă care este poziția noastră, trebuie să vedem care, cum percepem noi comunitatea rom. Sigur că putem întocmi rezoluții minunate, putem să venim cu idei strălucite, însă poate nu ar, fi, ar, ar fi mai bine să ne întrebăm dacă noi înșine nu avem o atitudine negativă față de această comunitate. Uh, la bază, și de aceea consider că e nevoie de o schimbare, de o schimbare de mentalitate și de comportament în societatea noastră. Trebuie să ne dăm seama că fiecare persoană de pe teritoriul Uniunii Europene are aceleași șanse, mai ales în ce privește dreptul la șanse. Doamnă președinte, știți că doresc să mă opresc aici uh, cu prezentarea mea. Sunt uh, gata să ascult intervențiile colegilor. Știu că uh, toți știți să uh, scrieți și să citiți și că o să profitați de aceste competențe pe care le veți folosi pentru amendamente. Mulțumesc. Președinta Hanu, să nu mă înțelegeți greșit. m-am gândit poate la altceva pentru că te-am văzut de din mâini, dar îmi, îmi cer scuze <laughs> dacă am greșit. Da, ar trebui să ne cunoaștem mai bine. Domnul Scuria, Marco. Sì. <clears throat> Dunque io sono d'accordo con... Eh, Sunt de acord cu colegul Tacula în ceea ce privește integrarea reală a populației rome. Sunt uh, mulțumit pentru faptul că în societățile noastre avem uh, intenția de a asigura drepturi egale pentru toate persoanele. Dar trebuie să vorbim și de îndatoriri, nu numai de drepturi. Sigur că trebuie să existe și voința de a merge la școală, voința de a învăța pentru a te putea integra mai bine. Pentru că în lipsa unei calificări nu se poate avea de lucru și lipsa lucrului nu se poate vorbi de integrare. Sunt drepturi reale care sunt asigurate în toate societățile noastre, dar există și dificultăți în școlarizarea copiilor romi. Într-o altă comisie, azi de dimineață, în comisia regii, se vorbea despre faptul că sunt resurse eh, suficiente, dar că ele sunt cheltuite uneori eh, prost. Trebuie să aprofundăm acest eh, aspect fundamental, pentru că printre instrumentele de integrare trebuie să nu uităm și elemente cum ar fi sportul, voluntariatul respectiv disponibilitatea socială de a, eh, a romilor de a se integra și de a se ajuta din punct de vedere social. De aceea, cred că eh, romii trebuie să aibă și o locuință stabilă, ceea ce sprijină o mai bună integrare în societate Și eu vreau să încep prin a fi de acord cu uh, raportorul pe uh, ideea că, într-adevăr, educația este cea mai bună modalitate de a integra comunitățile de rom. Aici apar însă foarte multe probleme pe care trebuie să le discutăm foarte deschis pe de o parte, este o anumită rezistență din partea comunităților de a-și trimite copiii la școală, din frica de a nu pierde tradițiile, de a nu pierde copiii respectivi, pentru că intră în contact cu cetățenii statului respectiv, învață lucruri noi și atunci s-ar putea să nu mai respecte uh, legea țigănească sau uh, legea comunității. Uh, se știe foarte bine că fiecare comunitate are legea proprie, are propria justiție, proprii conducători, nu au respect pentru statul în care, și de fapt nu recunosc statul național în care trăiesc, uh, cultura uh, lor uh, îi face să nu accepte granițele și legea vreunui stat. Au propriile reguli după care se ghidează. De aceea, cea mai mare problemă o vom întâmpina Uh, cea mai mare rezistență o vom întâmpina din partea părinților, care nu vor vedea uh, necesitatea de a-și trimite copiii la școală. Deci, un, uh, un program pe care îl gândim de educare a copiilor de, cetățeni, de etnie romă trebuie să cuprindă și un program de educare a părinților și de implicare activă și cu interesarea părinților în, în programul respectiv. Pe de altă parte, este absolut necesar ca viitoarea strategie a Uniunii Europene pentru romi să dezvolte instrumente educaționale funcțion funcționale în condițiile în care știm cu toții că media uh, duratei de școlarizare pentru romi este de doar 5 ani. Cam atât studiază în medie un uh, copil de etnie romă ar fi, bineînțeles, foarte important dacă reușim să atragem cetăț cetățenii de etnie romă către industriile creative. Se, se cunoaște și este foarte uh, apreciat uh, potențialul lor creativ și cred că iarăși ar fi o modalitate foarte bună de a-i uh, rupe din uh, comunitățile închise în care trăiesc și de a-i aduce în uh, lumea reală în viața de zi cu zi a societăților în care ei trăiesc și în felul acesta să se adapteze mult mai ușor și să accepte mult mai ușor legile statului uh, național și legile Uniunii uh, Europene. Uh, de asemenea, ca un ultim punct, trebuie să ținem cont de specificul fiecărui stat membru și de faptul că avem uh, de-a face cu diferite comunități de uh, cetățeni de etnie romă care de foarte multe ori nu seamănă una cu alta, nici măcar în cadrul aceluiași stat. Cred că o strategie a Uniunii Europene trebuie să fie destul de flexibilă și destul de ușor de adaptat la nevoile și la specificul fiecărei comunități în parte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Marie-Therese. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să revin asupra importanței formării și a educației, însă cred că, într-adevăr, am ave, avea un rol foarte important. Cătălin Ivan vorbea despre teama părinților. Într-adevăr, avem de-a face cu o problemă de cultură, de mentalitate și deci că avem un rol foarte important de jucat în acest domeniu. Într-adevăr, trebuie să conștientizăm că cultura și patrimoniul rom sunt uh, țin ignorate, uh, reputația acestor uh, populații este foarte proastă, imaginea acestor comunități este foarte negativă. Îmi amintesc ce s-a întâmplat în această vară în Franța și imaginea comunităților rom este extrem de negativă și poate ar fi bine să încercăm să facem propuneri în acest sens. Cu ocazia prezentării Uh, raportului uh, Mariei, am uh, vorbit despre aptitudini. Cătălin Ivan are într-adevăr dreptate. Trebuie să folosim aceste aptitudini ale romilor în domeniul industriilor culturale și, cum spunea și Marcos Curia, trebuie să folosim toate fondurile europene, fondurile sociale europene în domeniul educării și al formării, fonduri care sunt insuficient și foarte puțin folosite. Am văzut acest lucru cu ocazia dezbaterilor după ce s-a întâmplat în vară. Mulțumesc! Mulțumesc! Bavo, colegul Bavo. Köszönöm a szót, Magyarországról érkeztem, és eh, járok a Lívia eh, magyar. Mulțumesc! Eh, eu sunt maghiar și aș dori să iau cuvântul în numele doamnei Iaruco, un deputat maghiar, și noi, maghiarii, suntem foarte mândri pentru faptul că un deputat maghiar s-a implicat atât de mult în strategia europeană pentru uh, romi. În următoarele șase luni, în timpul președinției maghiare, am dorit să urgentăm punerea în aplicare a acestei strategii și am dorit să, avem, uh, să adoptăm un document european. Există șase mii de în, în Finlanda, s-a spus, există 6.000 de uh, romi. Eu am uh, lucrat uh, în cadrul uh, guvernului uh, pe dosare legate de romi. Uh, am uh, vizitat cartiere de romi, chiar în orașul meu natal există un cartier de romi și trebuie să vă spun că există mai multe categorii de romi. Unii trăiesc într-o sărăcie lucie, nu au nici măcar curent electric sau nu au apă curentă, dar mai sunt și alți romi care lucrează, care lucrează în domenii în care câștigă cu mult mai mult decât deputații europeni, de exemplu. Deci, uh, disparitățile între familiile de romi sunt foarte mari, atât uh, între statele membre, cât și în cadrul acelui stat membru. Sigur că depinde foarte mult de locul în care trăiesc și de împrejurările în care, uh, sau condițiile în care trăiesc. Deci, cred că în ce privește integrarea, sigur că dincolo de educație și de cultură, trebuie să ținem cont și de situația economică a romilor. Pentru că într-o familie de romi, de exemplu, uh, în care copiii mor de foame, foame pentru, poate că cultura nu ar trebui să fie uh, o prioritate. Uh, în cartiere din România, Bulgaria sau Ungaria, în care nu există servicii de bază, poate că nu stadioane sau terenuri de sport ar fi o prioritate trebuie să privim lucrurile în context. Cultura și economia trebuie să meargă mână în mână și aceasta ar trebui să fie abordarea cea mai uh, de bază a acestei probleme. Faptul că uh, romii nu acceptă autoritatea statului în general uh, ar trebui să fie pus sub semnul întrebării, pentru că noi în Ungaria avem exemple foarte pozitive în acest sens. Însă imaginea negativă a căror victimă sunt romii, și pentru ca să spălăm această imagine negativă a romilor, e nevoie de uh, ajutorul statului, dar și de voință politică. Și de aceea aș dori să atrag atenția colegilor că un răspuns uh, politic din partea Parlamentului European ar fi foarte important. Pentru că partidele de extremă dreaptă își uh, fac campania, aproape întreaga campanie electorală, doar uh, luptând împotriva romilor, împotriva comunităților rome. Și acest lucru ar trebui să fie luat în uh, calcul de strategia europeană pentru romi. Ar trebui să împiedicăm o astfel de instrumentalizare, pentru că în calitate de politicieni nu ar trebui să ne lăsăm trași așa pe sfoară. Deci credem că cultura ar trebui să meargă mână în mână cu economia și aș dori să vă rog să o sprijiniți pe doamna uh, Jaruco Iaruco în eforturile sale. Ja, vielen Dank. Sie können ja dementsprechende Änderungsanträge zu Hannus Vorschlag machen. Ich will darauf hinweisen, dass der Mulțumesc. Uh, dacă doriți, puteți să înaintați uh, amendamente domnului Tacula. Nu avem documentul decât în limba engleză, dar uh, sperăm în uh, scurt timp că el va fi tradus și îl puteți citi și apoi să înaintați amendamente. Vreau să îmi cer scuze față de domnul Iacuma că n-am putut să ajung la timp pentru a auzi intervenția, dar cred că am uh, auzit în linii mari ieri această prezentare. <clears throat> Comisia legislativă <clears throat> aș uh, dori să fim atenți cu unele dintre lucrurile pe care, uh, care s-au spus aici, pentru că apar mereu uh, stereotipurile legate de comunitatea romă. Trebuie să ne oprim, trebuie să nu le mai atașăm etichete precum delicvența. Există poate câțiva uh, delicvenți, uh, dar trebuie uh, ca pedepsele să fie individualizate. Nu trebuie sancționată o întreagă comunitate pentru că anumiți indivizi au un comportament deviat. O altă problemă ar fi ce înțelegem prin diversitate culturală. Ce înseamnă respectul pentru diversitatea culturală? Înseamnă uh, a dori să mm, ca toată lumea să respecte același șablon? Nu. Diversitatea culturală nu trebuie uh, să facă confuzie între integrare și asimilare. discuția trebuie să abordeze și uh, aspectele realității uh, vieții comunităților rome. Uh, majoritatea populației rome se sedentarizează zile, în perioada aceasta, tocmai pentru a permite copiilor să meargă la școală. De aceea nu trebuie să mai spunem că părinții se opun uh, accesului copiilor la educație. Copiii rom pot merge la școală și uh, dacă observăm că nu uh, merg la școală, ar trebui să ne întrebăm care sunt discriminările cărora le cad victima acești copii. Mă gândesc la o experiență pe care am trăit-o în România, unde am discutat cu romi, uh, români care făceau practic naveta între Franța și România reveneau în Franța pentru a le permite copiilor lor să meargă la școală în siguranță, pentru că în România le era frică că copiii lor vor fi victime ale discriminării. Vreau să discutăm și despre experiențele pozitive, pentru că ele există, sunt numeroase și numai așa putem lupta împotriva stereotipurilor. Am uh, apreciat mult uh, raportul și ideea că există o serie întreagă de bune practici în uh, ceea ce privește integrarea școlară a romilor. Eu cred că pentru a depăși stadiul stereotipurilor care există, trebuie să vorbim despre experiențele pozitive. În al doilea rând, sunt de acord că astăzi sedentarizarea romilor este mult mai amplă decât cea pe care nu o puteam imagina înainte și ei sunt legați în legătură cu taberele lor și cu nomadismul lor. Știm că există persoane refugiate și există persoane care au fugit din țările respective și în acest domeniu trebuie să vedem ce experiențe există și uh, este dificil să ne gândim că uh, copiii și-ar putea continua școala dacă nu există o organizare la nivelul unor tabere pentru a se putea ajunge să vorbim despre uh, integrare și despre limitele normale. Cred că se poate lucra cu familiile și de aceea sunt de acord cu domnul Ivan și eu am avut o experiență cu uh, familii de romi și uh, acestea cereau sprijin pentru a fi ajutate și sprijinite din punct de vedere economic, dar și pentru a sustrage uh, copiii de la activități nocive. Cred că Iată, există modalități pentru a-i face să depășească aceste greutăți. Mulțumesc! Danke. Dann gebe ich Hannu noch mal das Wort. Îi mai dau cuvântul lui Hanu atunci. Pentru concluzie. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Într-adevăr, trebuie să nu uităm că e vorba de un uh, element uh, care face parte dintr-un întreg. În contextul acestei strategii a Uniunii Europene privind integrarea romilor, noi ne ocupăm doar de latura formare și uh, educare. În orice caz vom avea o dezbatere generală în viitor uh, care vizează romii. Iar noi, comisia noastră, ar trebui să se limiteze la sfera noastră de competență. Într-adevăr, situația romilor variază foarte mult de la un stat membru la altul. Cu Victoria Mohaci, colega noastră din Ungaria, am avut uh, ocazia să uh, studiem, uh, să studiem situația romilor Uh, în ce privește România și Ungaria, uh, ne confruntăm cu situații total diferite de situația din Finlanda. În Finlanda, romii sunt foarte bine integrați în societatea noastră, merg la facultate. Eu, la școală, am avut uh, colegi, chiar prieteni romi. E vorba de persoane care au ajuns să ocupe posturi de conducere chiar. Uh, E vorba de persoane care, sigur că își dore, doresc să își uh, păstreze cultura și valorile și, de altfel, și noi trebuie să respectăm cultura și valorile acestor comunități. Uh, noi, uh, eu aici nu doresc să uh, pun într-o lumină negativă comunitatea rom sau să o discriminez. În niciun caz. Fiecare cetățean are dreptul la diversitate și, de altfel, aceasta este bogăția Europei și, de altfel, proiectul nostru de civilizație europeană se bazează pe unitatea în diversitate. Deci, trebuie ca cultura noastră să fie cât de puternică, uh, pe cât de uh, puternice sunt minoritățile noastre cele mai slabe. Deci, comunitățile cele mai discriminate, cele mai sărace, trebuie să aibă posibilitatea de a ieși la liman și trebuie să aibă cele mai mari șanse ca să reușească. Deci trebuie ca fiecare dintre noi ar trebui să aibă posibilitatea să ducă o viață decentă și bogată. Iată care sunt concluziile mele, doamnă președinte. Deci cred că putem continua pe marginea acestui aviz. Uh, am avut o dezbatere foarte interesantă. Uh, sunt sigur că va fi continuată cu o dezbatere și mai interesantă. Sunt sigur că colegii vor depune amendamente și le aștept în răbdare. Președinta, mulțumesc. O să primiți uh, proiectul de aviz prin e-mail, textul tradus și în 9 decembrie e data limită de depunere a amendamentului pentru raportul lui Hanu Tacula. Așa este? Ce mai urmează acum? Ă, Îmbătrânirea activă? Nu, e un subiect pe care îl discutăm mâine. În 15 decembrie, spune președinta, e data limită de depunere a amendamentelor. Ați înțeles? Deci 15 decembrie. Am încheiat cu ordinea de zi pe astăzi pentru plenul comisiei. Sper că deputații care rămân pentru reuniunea coordonatorilor vor sta în sală. Maria pentru socialiști.